if you're ready, you, can start. you may start, please. Merci, uh, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați ocazia să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră, în fața comisiei. Este o plăcere și o onoare. O să fac prezentarea mea în trei limbi. Principalele linii ale candidaturii mele vizează renoirea acestei funcții. Vorba deci de renoirea, renașterea acestei funcții, acestui post de mediator european, aducerea de noi idei proaspete în fața noilor provocări cu care ne confruntăm. Al doilea rând, a doua caracteristică mandatului pe care mi-l doresc este următoarea. Am fost mediator la nivel federal în Belgia și în această calitate am participat la conturarea acestei uh, funcțiuni la Colegiul European de la Bruges. Astăzi predau tocmai această materie, ombudsmanul și rezolvarea conflictelor. În al doilea rând, mă prezint aici în calitate de avocat, de jurist, cunosc și practic dreptul comunitar. Acest lucru mi se pare foarte important pentru a putea candida la postul de mediator european. Deci calitatea mea de jurist. Și astfel, eu consider că dreptul este în slujba oamenilor și nu invers. Pentru mine a fi jurist înseamnă a îndeplini o obligație uh, absolută pentru un mediator, o necesitate, pentru că în unele țări acest lucru uh, este chiar înscris în Constituție. Al patrulea aspect al candidaturii mele. Cunosc bine instituțiile comunitare și agențiile aferente. Am lucrat am acționat, activat în aceste instituții, la Bruxelles, la Luxemburg, la Strasburg, la Copenhaga, dar și în afara Europei. Și am și publicat uh, o serie de lucrări uh, pe acest subiect al Uniunii Europene și al dreptului european comunitar. Al patrulea uh, aspect, al cincilea aspect, pardon, vorbesc cinci limbi oficiale ale Uniunii Europene și cunosc chiar și alte limbi. În orice caz am noțiuni și consider că respectul identității fiecăruia dintre noi, reprezentat uh, în primul rând de către limbă, folosirea limbii, trebuie să se regăsească în uh, inima conceptului european. Și tocmai mediatorul, mediatorul european este tot timpul în relație cu cetățenii, deci acest lucru este important. În sfârșit, ultimul aspect al candidaturii mele este vorba de uh, o persoană, eu însumi, uh, în vârstă de 50 de ani, cu oarecare experiență, dar care este dornică de noi experiențe uh, și foarte capabilă să răspundă noilor provocări, să lucreze din răsputeri. Uh, pentru a rezolva o serie de dosare absolut importante. Deci, concepția mea privind mediatorul este absolut clară. Mediatorul are mai multe obiective de îndeplinit. În primul rând, întărirea controlului democratic în sânul Uniunii Europene prin ocuparea unei poziții aparte în ce privește protecția drepturilor cetățenilor. Și când lipsește obiectivitatea din relații, între relațiile între cetățeni și instituții, exact aici apare rolul mediatorului european. Dar bineînțeles că el are un rol și în ceea ce privește Parlamentul European, cooperarea cu acesta și, în general, democratizarea Europei. Știți foarte bine, mai bine decât mine, că Parlamentul European are cea mai mare legitimitate față de celelalte instituții comunitare. Și mai mult decât atât, este important să uh, avem reflexe democratice în toate instituțiile și organismele europene și în agenții. În al treilea rând, consider că mediatorul european trebuie să aibă în vedere trei mari principii. În primul rând, transparența. Această transparență trebuie să devine una definitorie pentru Uniunea Europeană și aceasta apare încă din articolul 1 din tratate. Transparența trebuie să uh, fie regula în toate instituțiile și agențiile europene și deci să fie prioritatea absolută a oricărui mediator european. Al doilea principiu, responsabilitatea, asumarea răspunderii. Este vorba de un principiu care ar trebui să apară în toate uh, serviciile publice deci, transparență și responsabilitate, responsabilizare la nivelul tuturor instituțiilor și agențiilor europene. E vorba de un principiu care poate uh, pare mai puțin evident decât la nivel național. În sfârșit, al treilea principiu, al treia regulă de aur, cultura serviciului. Aceste principiu trebuie să fie într-adevăr uh, pus înainte de toate și să apară uh, în mentalitatea fiecărui funcționar european. În sfârșit, al patrulea principiu, întărirea drepturilor fundamentale la nivel european. Mediatorul este unul dintre principalii actori care pune în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale. El se ocupă de nediscriminare, de egalitatea de, ș- de șanse între femei și bărbați, diversitate, uh, solidaritate, persoane cu dizabilități sau expulzări de pe teritoriu. Iată tot atâtea chestiuni absolut arzătoare, esențiale, ehm, asupra cărora se va pronunța eh, mediatorul în următorii ani. În sfârșit, un alt rol, mediatorul trebuie să fie o adevărată sursă de reforme, de propuneri de reformă și de îmbunătățiri eh, ale funcționării agențiilor și instituțiilor europene. E vorba deci de un spirit de reformă Uh, în primul rând în ceea ce privește formarea funcționarul, apoi informarea cetățenilor și apoi relațiile dintre acestea și, aceștia și, și administrație. Deci e vorba deci de un spirit reformist uh, pentru recunoașterea bunelor practici, unei, a unei bune administrații și Europa să devină chiar și un model la nivel internațional. În sfârșit, Doamna președinte, consider că mediatorul european are un rol foarte important când vine vorba de această prăpastie care există astăzi între cetățeni și Uniunea Europeană. Uh, și prin îndeplinirea acestor obiective despre care am vorbit, uh, cred că este posibil să facem acest lucru, deci să micșorăm această distanță între cetățeni și Uniunea Europeană. Acest lucru inclusiv prin sensibilizarea funcționarilor europeni față de Uh, răspunderile pe care le au față de uh, cetățeni. Uh, funcționarii europeni sunt primii care se confruntă cu cetățenii și o adevărată vitrină a ce înseamnă Europa în ochii cetățenilor. Deci aici o serie de proiecte pentru a îmbunătăți funcționarea acestei mașinării europene în slujba cetățenilor. Și acum trec la limba engleză, spune oratorul. Acum propuneri absolut concrete. Propuneri, deci, concrete, încă o dată. În primul rând, supervizarea punerea, punerii în practice a acestor principii uh, la toate nivelurile, la to- în toate instituțiile și toate agențiile. Apoi, un alt lucru, dezvoltarea unui cod al unui bun, bun comportament administrativ. Și aici este vorba de un dialog interinstituțional care ar trebui să fie intensificat pentru a armoniza aceste practici. Și de asemenea, aș mai pleda pentru o definire mai uh, largă a proastei administrări care să uh, includă uh, mai multe decât astăzi, deci decât ce se preconizează astăzi și ar trebui să existe o persoană însărcinată cu controlul bunei administrări în fiecare instituție și agenție europeană. Și uh, știu că și uh, din partea uh, Parlamentului s-au făcut o astfel de propuneri. Cred că e, sunt absolut binevenite. De asemenea, mediatorul european va trebui să uh, supervizeze implementarea Cartei Europene privind drepturile fundamentale. Am și spus deja acest lucru, nu voi Uh, reveni. Chestiunea iarăși absolut esențială. O a doua linie de acțiune, necesitatea creșterii sau intensificării notorietății um, acestei instituții, deci să fie mai bine cunoscută. Iată câteva date. Între 2003 și 2008 au crescut cu 28,5% numărul de plângeri depuse, iar în ce privește plângerile admisibile, acestea au crescut cu 15%. Dacă luăm acest procent per capita, creșterea a fost de mai puțin de 1%. Iar ceea ce privește anchetele realizate de către ombudsman privind toate plângerile, aceasta a fost uh, marcată de o scădere cu 16,3%, dar bugetul, în același timp, a crescut cu 48%. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să facem mai multă publicitate acestui drept cetățenesc de a face o plângere, înaintea o plângere în fața ombudsmanului. De aici avem nevoie de o campanie permanentă de informare pentru cetățeni o cooperare mai strânsă cu mass media, pentru că mass media sunt un vector esențial pentru îmbunătățirea uh, acestei relații între cetățeni și ombudsman. Apoi, o participare continuă la conferințe și seminare de profil, crearea unei rețele descentralizate de delegați uh, sau trimiși ai ombudsmanului, uh, cu reprezentanței Comisiei Europene, uh, Uh, în țări, cu parlamentele naționale, uh, pe tot cuprinsul Uniunii Europene. De asemenea, voi propune Parlamentului ca deciziile administrative să indice că cetățeanul are dreptul să se adreseze ombudsmanului dacă are nelămuriri, nelămuriri sau o plângere. Însă, Creșterea acestei vizibilități a ombudsmanului trebuie să meargă mână-mână cu o mai bună orientare a cetățenilor care doresc să depună plângeri. Și aici este vorba, în primul rând, de un sistem electronic de filtrare a chestiunilor preliminare. Pentru că sunt mulți cetățeni care pun întrebări uh, mediatorului, ombudsmanului uh, dar nu toate sunt acceptabile sau admisibile și atunci noi am făcut, uh, au făcut lucruri pentru a Uh, reduce numărul acestor întrebări care nu pot fi rezolvate. De asemenea, aș dori un manual comun, interactiv, pentru toate organismele și agențiile uh, europene care au uh, uh site-uri web și care, se, care pot primi astfel de plângeri. Apoi, o a treia serie de acțiuni uh, Uh, se referă la intensificarea cooperării sau cooperărilor. În primul rând, uh, cooperarea între ombudsman și membrii Parlamentului European. Nu știu dacă știați că mai puțin de o zecime din toate plângerile primite au fost uh, depuse de către europarlamentari. Conform articolului 195 din tratate, parlamentarii europeni au dreptul de a depune astfel de plângeri în numele electoratului sau circumscripțiilor lor. Și numărul acestora n-a fost foarte mare, ceea ce înseamnă că ombudsmanul trebuie să dezvolte mai mult acest aspect. Apoi, cooperarea între ombudsman și Comisia PETI, doamna președinte, această cooperare a existat întotdeauna și a fost de factură excelentă, însă nu trebuie să uh, ne uh, risipim prea mult eforturile și să facem fiecare ce avem de făcut, când vine vorba de anumite cazuri. Apoi cooperarea între ombudsman și alte comisii, nu numai Comisia PETI. Apoi cooperarea cu uh, mediatorii naționali, uh, regionali, precum și cu comisiile PETI naționale. Nu știu dacă știați că în 2008 numai 8 cauze sau cazuri au ajuns până la urmă la ombudsman, emanând de la autoritățile de profil naționale. Iată, avem nevoie de mai multă cooperare, de o adevărată sinergie în această rețea. De asemenea, o mai bună cooperare între ombudsman și comisiile naționale privind drepturile omului, care să le ajute pe acestea din urmă să uh, implementeze carta. Drepturilor fundamentale, în sfârșit, cooperarea între Parlamentul European și Curtea de Justiție de la Luxemburg, pentru că apar multe cazuri de proastă administrare care se repetă și în aceste cazuri um, există hotărâri și recomandări care uh, apoi trebuie să fie aprobate de către ombudsman. Apoi, în sfârșit, o serie de acțiuni uh, ale ombudsmanului modificate, îmbunătățite. În sfârșit, e vorba mm. de um, folosirea articolelor 226 și 228 a propriului me mecanism de e, revizuire a funcționării mediatorului european. E, și, bineînțeles, în ceea ce privește procedurile de nerespectare a dreptului european comunitar. Există cazuri în care ombudsmanul poate să aducă elemente absolut uh, substanțiale în aceste cazuri. Apoi, e vorba de reducerea duratei anchetelor ombudsmanului. Astăzi avem o medie de un an și o lună însă de, în practică avem, ajungem până la un an jumate. Trebuie să reducem această perioadă. De asemenea, ombudsmanul trebuie să dezvolte în mod sistematic o monitorizare a celor remarci critice pentru ca să se existe oarecare presiune asupra uh, instituțiilor, agențiilor care se fac vinovate de proastă administrare. În sfârșit, ombudsmanul trebuie să aibă uh, proceduri uh, mai simplificate de gestionarea acestor ca, ca, cazuri și uh, plângeri și să fie bazate pe consus, consens. Mă refer la situația din țara mea, pentru că de multe ori apar plângeri legate tocmai de felul în care sunt abordate aceste cazuri și dosare. Mulțumesc foarte mult și uh, vă răspund cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie. Allora apriamo il dibattito. Mulțumesc și acum uh, deschid dezbaterea și dau cuvântul doamnei Gruni. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, salut pe domnul Monet. Ne-ați dat multe informații. Eu aș fi vrut să vă referiți la prioritatea mm, pentru activitatea dumneavoastră, pentru viitorul mandat, dacă există o prioritate, la îmbunătățirile care pot fi aduse funcției mediatorului european și dacă e nevoie de o schimbare a statutului a mediatorului, a ombudsmanului, la care ar trebui să se gândească instituțiile europene pentru a îmbunătăți serviciul în slujba cetățenilor, ținând cont de problemele specifice ale acestora, de responsabilitățile lor așa cum sunt definite în tratat, fără a vorbi de persoana actuală a ombudsmanului, care sunt lacunele, aș vrea să știu, pe care le-ați putut observa în funcționarea instituției ombudsmanului, deci, concret, cum veți pune în aplicare proiectele dumneavoastră? Că e dificil de făcut totul, deci dacă concret puteți să ne dați niște informații, cooperarea cu Comisia Peti- de Petiții, dacă ați putea să ne vorbiți concret de cum credeți că se va desfășura aceasta și cum intenționați să cooperați cu celelalte instituții europene. Mulțumesc! Grazie! Non... Mulțumesc, domnul Boștinaru, acum. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Monet, Comisia pentru Petiție a notat cu îngrijorare că în 2008 36% din plângeri au avut legătură cu lipsa de transparență, inclusiv lipsa de informații, refuzul de a acorda informații sau refuzul de a pune la dispoziție documente. Cum uh, doriți să schimbați situația pentru a spori încrederea cetățenilor? Ce propunere aveți în acest sens? Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Doamna Hankis, Kish. Mulțumesc. Eh, Engedje meg néhány nagyon rövid kérdést. Domnule Monet, aș dori să pun câteva întrebări succinte. legate de cele spuse dumneavoastră, uh, când ați referit foarte convingător la faptul că unul din obiectivele dumneavoastră este de a îmbunătăți imaginea ombudsmanului și biroului acestuia. Noi suntem aici în slujba cetățenilor noștri și știm că nu avem totdeauna o imagine perfectă, așa că v-aș întreba ce garanții uh, puteți să da dumneavoastră care să ne asigure că uh, nu veți acorda prioritate unei anumite categorii de încălcare a drepturilor în detrimentul altora, că veți asigura o, o, o, o imparțialitate, că nimeni nu va avea uh, impresia că problemele lui sunt lăsate pe plan secund. Uh, în al doilea rând, vreau să vă întreb Ați menționat dumneavoastră hogy az olyan eseteket... Uh, dinamismul. Credeți că sunt, veți avea o poziție dejun de puternică pentru a vă asigura că puteți examina în detaliu problemele care ar putea fi legate de corupție? Chiar dacă ca aceste cazuri de corupție apar la, cele, la cel mai înalt nivel de guvern. Și vreau să vă mai întreb uh, ceva în legătură cu problemele libertății, securității. Chiar dacă acestea nu sunt contradictorii, câteodată funcționează în paralel. Există statistici care se referă la faptul că în activitatea de luptă împotriva terorismului sau, în, sau de poliție sunt uh, încălcate drepturile personale. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, grijulii, pentru că uh, Uh, sigur, lupta împotriva terorismului e foarte importantă, dar nu trebuie desfășurată cu încălcarea drepturilor omului. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți în acest sens. Și în al patrulea rând, după intrarea migoare vigoare a tratatului de la Lisabona, vor exista noi uh, forme de petiții, referendumuri. Și în al cincilea rând, ce credeți de încălcările colective ale drepturilor minorităților naționale? De exemplu, în Slovacia, maghiare nu își pot utiliza limba maternă pentru că aparțin unei minorități. Ce soluții aveți în, acest, în această zonă a drepturilor minorităților? Grație! Mulțumesc! Doamna Paradele, acum. că Uh, microfonul este închis. Πολύ, κύριε Μωρέτη, για την πολύ δυναμική παρουσίαση. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului Monet pentru o prezentare dinamică a modului în care domnia sa vede rolul ombudsmanului european. Întrebarea mea ar fi una foarte simplă, ce anume, cum credeți că veți putea reduce timpul în care sunt analizate uh, plângerile cetățenilor? Pentru că ne-ați vorbit de reducerea duratei analizei uh, petițiilor, plângerilor. Deci cum veți uh, realiza asta în practică? Onorevole Harkin. Mulțumesc acum, doamna Harkin. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună seara, domnule Monet. Vă mulțumesc foarte mult pentru discursul și prezentarea noastră succintă și foarte limpede. Vreau să vă pun câteva întrebări scurte și la obiect care țin de unele exemple legate de chestiunile la care v-ați referit. Ați vorbit despre uh, Uh, trecerea la noi provocări. Ați putea să ne dați unele exemple aici, vă rog frumos. În al doilea rând, v-ați referit în prezentarea dumneavoastră la diferențele între uh, sistemul juridic uh, Um, european de pe continent și sistemul juridic uh, anglosaxon. Dați-ne și aici niște exemple, vă rog. Ați uh, spus și că legea trebuie să fie tot timpul în slujba cetățenilor. Vă gândiți la ceva anume aici, la o anume legislație europeană care credeți că ar putea sluji mai bine cetățenilor și care ar fi rolul dumneavoastră aici pentru a va asigura că această legislație este aplicată. Apoi, în ceea ce privește administrația defectuoasă și modul în care ați dori să lărgiți definiția acestui concept, nu prea au înțeles foarte bine, așa că v-aș ruga să repetați această chestiune. Și în ceea ce privește nevoia de a avea sinergii sporite între Ombudsmanul European și Comisia PETI, în ceea ce privește uh, anchetarea, o anchetare comună a unor chestiuni și dacă ați avea niște detalii aici, aș dori să mi le dați, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doamna Auken, mulțumesc foarte mult. Um, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru atitudinea dumneavoastră de deschidere foarte promițătoare. Ați spus că veți îmbunătăți monitorizarea procedurii privind încălcarea și că veți avea această competență în ceea ce privește procedura, bineînțeles, și în ceea ce privește deciziile comisiei și acțiunile sale în acest domeniu. Ați putea să ne explicați, vă rog, cum veți monitoriza deciziile comisiei, cum veți face acest lucru uh, privind conținutul lor și în al doilea rând, ne-ați spus că nu de... că doar de câteva ori s-au folosit membrii Parlamentului European de acțiunea în fața ombudsmanului. Credeți că ar fi trebuit să facem acest lucru în alte instanțe? Poate ar fi, ne-ar fi, ne fi putut desfășura mai bine activitatea? Uh, pentru că, bineînțeles, noi avem acest uh, drept și ar fi interesant, nu înțelegem exact, poate ne, ne învinuiți de ceva, poate că am trecut cu vederea niște lucruri. Sunt uh, foarte curioasă să aflu unde nu ne-am făcut treaba. Mulțumesc. Uh, acum are cuvântul uh, domnul Salavrancos. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, de un echilibru al relației între ombudsman și Comisia PETI. Aș dori să vă întreb dacă, pe plan instituțional, considerați că există anumite tensiuni care ar putea cauza probleme în ceea ce privește activitatea ombudsmanului european. Dau din nou cuvânt domnului Monet. Mi s-au adresat foarte multe întrebări, doamnă președinte, și o să încerc să nu omit niciuna dintre ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările, doamnă, doamnă Gruni. M-ați rugat să aleg o prioritate la momentul potrivit se întâmplă acest lucru. E foarte greu, fiindcă există multe priorități, nu au, sunt toate la același nivel, dar pentru mine uh, nu sunt puține prioritățile. Dacă ar trebui să aleg o prioritate, cred că dreptul cetățenilor de a face apel la ombudsmanul european și la o încadrare foarte bună a acestui drept pentru a nu exista rebuturi și să nu uităm că ombudsmanul european există de 14 ani și în această perioadă am asistat la un număr crescând de plângeri, dar care rămâne, prin comparație cu nivelul național, totuși foarte scăzut. Uh, și asta la nivel absolut, când analizăm aceste plângeri, bine, plângerile admisi, care pot fi admise și care țin de competența mediatorului european, aici ajungem la o cifră atât de mică încât cred că niciun ombudsman la nivel național nu ar putea să, să apere această poziție. La nivel european, La nivel european, lucrurile s-au diferit pentru că cetățenii care intră în contact cu ombudsmanul european uh, nu reprezintă majoritatea, bineînțeles, și uh, noi trebuie să reducem numărul plângerilor, bineînțeles, că altfel am, am avea un număr uh, uh extraordinar, dar. Uh, în ceea ce privește plângerile pentru care pentru că ombudsmanul este competent, ne confruntăm cu oarecare problemă, mai ales că, după cum știți, ă, fondurile alocate ombudsmanului sunt criticate adesea și aici ă, s-ar putea să avem așa un calcul simplu, dar pervers, care ar, ă, ne-ar face să ajungem la concluzia că soluționarea unei plângeri ne costă, costă cetățeanul mult mai mult Uh, acum în această situație. Acest calcul uh, există, chiar dacă este, v-am spus, un calcul pervers, dar iată, sunt de părere că din mai multe motive și, bineînțeles, primul este că trebuie să se facă cunoscute drepturile cetățenilor, aceasta este una dintre temeliile uh, democrației, trebuie ca dreptul la recurs la ombudsmanul european să se facă cunoscut și uh, acest lucru pentru a permite uh, o acțiune mai bine țintită și pentru a, pentru a evita plângeri care nu, nu pot fi admise și care n-ar fi trebuit să fie înaintate oricum. Nu cred că e nevoie de o modificare la, în ceea ce privește statutul mediatorului european. Când am mai candidat o dată la această funcție acum șapte ani, am cerut o revizuire a statutului din uh, trei motive fundamentale. Și cu bucurie constat acum, uh, și asta pentru binele instituțiilor și cetățenilor europeni, că două din aceste, aceste motive, aceste modificări au fost introduse în noul statut. Iată, aș dori, aș dori să felicit uh, Parlamentul și o, uh, o mediatorul european la sfârșit de mandat um, fac, să fac referire aici la articolul 4 care permite mediatorului european să cunoască informațiile de la articolul 9 al regulamentului, asta pentru a le putea judeca, nu pentru a le trimite, a transmite mai departe. După mine, această practică care se, se face în, care se exercită în multe țări este foarte valoroasă și ne permite să asigurăm încrederea cetățenilor în momentul în care le spunem că o informație este confidențială și dat fiind confidențialitatea acesteia nu pot să vă furnizez, nu este vorba de administrație defectoasă, dar în momentul în care uh, mediatorul european uh, garantează acest lucru, el va putea spune în mod obiectiv uh, cum stau lucrurile și constatăm că în țările în care avem acest secret împărțit, încrederea cetățenilor în instituțiile europene este crescută. Când am fost candidat ultima oară, am, mai, aș mai, aș, am făcut o sugestie care nu mai este de actualitate acum, pentru că uh, Parlamentul European uh, a hotărât că nu este o idee bună ca mediatorul european uh, să fie competent, așa cum se întâmplă și pentru autoritatea de protecție a datelor, să poată face apel la Curtea Europeană de Justiție direct în momentul în care persista o, această administrație defectuoasă. De la, de la tratatul de la Nisa, tratat, Parlamentul European are dreptul de uh, a uh, face apel la Curtea Europeană de Justiție și uh, Parlamentul European uh, ar putea, dacă dorește, să uh, facă apel la Curtea Europeană de Justiție. Mă întrebați cum uh, să, cum să voi pune în aplicare un program ambițios, uriaș. Într-adevăr, eu iubesc acest post și cred că cetățenii europeni au dreptul la un mediator european cât mai performant cu putință și această, această funcție a evoluat în, în existența sa de cei 14 ani cât de mult cu putință. Cum voi pune în aplicare programul meu, o să am la dispoziție 5 ani dacă îmi încredințează Parlamentul European această misiune și cred că voi putea face acest lucru, acest lucru în două feluri. În um, primul rând, cu cei peste 500 de colaboratori ai eh, mediatorilor euro europeni, voi reuși să mă folosesc de talentul fiecarei persoane și nu vreau să flatez pe nimeni pentru că vreau să vă spun că am urmărit activitatea multor persoane și uh, pe parcursul anilor și am fost uh, uluit uh, de calitatea muncii uh, acestor persoane, muncă de echipă. În al doilea rând, nu putem pune în aplicare, nu putem aplica un astfel de program fără să reușim să creăm o sinergie, o, o dorință de cooperare și de îmbunătățire din partea instituțiilor europene și a agențiilor, europe, agențiilor europene. Și aici cred că trebuie să stabilim cât mai multe contacte și să dăm dată de convingere. În momentul în care s-a creat uh, mediatorul federal în Belgia, am, uh, am a fost o am tulburat apele, dar uh, dacă explicăm că acest mediator european nu are neapărat rol de control, ci rol de, de, de oferire de ajutor către o mai bună administrație, cred că atunci avem o situație în care ambele părți au de câștigat și se va putea pune în aplicare, pentru că până la urmă cooperarea asta la baza uh, oricărei activități a mediatorului european, uh, uh, pe de o parte, și a instituțiilor europene pe de altă parte. În ceea ce privește cooperarea cu, cu Comisia PETI, o să răspund puțin mai târziu, pentru că mai multe persoane au, uh, au adresat această întrebare. Deci, iată, cred că am răspuns la, uh, la întrebarea privind cooperarea cu celelalte instituții. Cred că joacă un rol crucial în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui program. Mr. Bostinaru. Domnule Boștinaru, știu că ați spus întrebarea în limba engleză, dacă nu mă șele. Domnule Boștinaru, într-adevăr, 36 din toate plângerile vizează lipsa de transparență, refuzul de a da acces la date și documente. Este un proces fo- procent foarte mare. Însă dacă ne uităm la nivel național ce se întâmplă cu omologii din, din, de la nivel național, acest procentaj de 36% este într-adevăr foarte ridicat. Este îngrijorător și cel puțin un semnal care ne arată că ombudsmanul european trebuie să facă ceea ce s-a făcut în anumite locuri și anume să se bată pentru mai multă transparență. Acest uh, noul tratat favorizează foarte mult această transparență sporită, inclusiv regulamentul 1049. Și iată unul dintre, dintre soluțiile și căile de atac pentru oamenii care nu uh, au câștig de cauză la tribunal, deci Curtea de Justiție sau Ombudsmanul European. Iată, e ceva extraordinar, un progres remarcabil. Deci, o mai mare transparență pentru cetățeni și acest lucru trebuie să fie respectat și implementat. Cum poate fi crescută această transparență? Cum poate fi redus procentul de plângeri care vizează lipsa de transparență și care sunt adresate mediatorului? În primul rând, prin cooperare și prin sensibilizare, conștientizare, cooperarea între instituții. Trebuie să insistăm asupra faptului uh, că este atât de importantă această cooperare. Nu este din, întâmpla, nu din întâmplare se pune prin noul tratat această cooperare în inima sau în centrul intențiilor uh, europene. S-au auzit anumite ecouri negative în presă legate de distanța între cetățeni și Europa și lipsa de transparență este tocmai motivul acestei lipse de încredere. Cum putem să uh, rezolvăm această problemă, astfel încât toate, toți funcționarii europeni, toate serviciile europene, europene să devină conștiente de această problematică. Prin formare, prin formare permanentă, prin uh, aducerea în discuție în permanență acestui aspect, prin conștientizare, prin sensibilizarea acestor funcționari uh, care să înțeleagă că se află în slujba cetățenilor și nu a anumitor instituții și agenții. Uh, și că trebuie să facă așa cum spun tratatele. Și iată, conștientizarea rolului uh, acest, uh, conștientizarea rolului pe care îl are Serviciul de Funcționariat European este uh, foarte importantă. Atât în Uniunea Europeană, dar și în afara acesteia. Pentru că cred că această prioritate nu este suficient de larg împărtășită. Lucrurile cu siguranță s-au îmbunătățit, însă mai sunt multe de făcut. Și al doilea element, cooperarea. Cum? Tocmai prin conlucrarea, cooperarea, cum am spus și doamnei Gruni, prin cooperarea între diferitele agenții și organisme. Am vorbit cu uh, un reprezentant al BEI, care știți că um, are un memorandum de înțelegere cu ombudsman european pentru a primi plângeri, vizând BEI, Banca Europeană de Investiții. Și am văzut foarte clar că în cazul acestei instituții, ca și în alte eh, cazuri, de alte instituții, trebuie să se pună această deschidere și transparență în centrul uh, activităților. Deci, sensibilizare și transparență. Întotdeauna cât mai multă transparență some legal constraints or Domnul Boștinaru, e vorba de reguli uh, sau uh, legislație obligatorie care ar putea fi sancționată de autorități? Despre asta vorbiți? Yes, Mrs. Um... Da. Pentru doamna Hankis răspund acum. Doamna Hankis, ați pus o întrebare legată de imagine. Nu, e vorba de a intensifica profilul sau imaginea um, persoanei mediatorului, ci a se pune mai mult în valoare uh, drepturile cetățenilor. Aceasta trebuie să fie adevărata campanie de informare care trebuie să fie dusă să fie cunoscute mult mai bine aceste, aceste drepturi. Cred că ați spus o întrebare foarte interesantă și pentru mine crucială. Cum să ne asigurăm de drepturi egale? Acesta se găsește în centrul atenției oricărui uh, ombudsman, fie el european sau național-regional. E vorba de respectarea, în mod echitabil, a drepturilor tuturor cetățenilor și știți, sunt jurist și am studiat foarte mult și publicat pe tema echității. Uh, și aici intervine o, o diferență între, între dreptul uh, drept, britanic și cel comunitar. Dar, în fine, aici apare problema echității, solidarității. Și această problematică m-a ghidat, dacă doriți, în practica mea de ombudsman timp de 9 ani. În cadrul serviciului public, nu putem să ne facem datoria ca funcționari dacă nu ne asigurăm încă de la bun început de respectarea egalității și echității. Nu mai aici timp să dezvolt această noțiune, acest concept de echitate care pe mine mă interesează foarte mult, la care țin foarte mult, este un element absolut esențial în definirea serviciului public. Și uh, trebuie ca administrația să fie conștientă de acest lucru. N-am vorbit până acum de lupta împotriva corupției, care se regăsește și ea în centrul atenției și misiunii uh, ombudsmanului, dar și al altor agenții, cum ar fi OLAF. Sunt foarte bucuros să spun, și aici mă refer și la ce a spus doamna Gruni, sunt foarte bucuros că noul statut al ombudsmanului îi conferă dreptul să uh, facă să, să dovedească că un funcționar uh, dacă se face vinovat de corupție, uh, deci este identificat acest funcționar prin intermediul ombudsmanului. Cred că uh, situațiile uneori sunt chiar grave și e suficient să aveți un măr putred într-un coș de mere un funcționar corupt într-o sută de mii de funcționari onești și toată încrederea în europeană se spulberă. Din cauza unui singur caz, iată de ce trebuie să fim foarte atenți, vigilenți când vine vorba de corupție. E vorba de a controla uh, lipsa corupției, uh, acest lucru se întâmplă a posteriori, însă trainingul este ceva preventiv, formarea. Trebuie să fim uh, foarte clari, uh, funcționarii europeni trebuie să fie conștienți de ce responsabilitate au și de faptul că nu trebuie, bineînțeles, să fie supuși corupției. Libertate și securitate, două chestiuni pe care le-ați evocat aici uh, și nu sunt incompatibile, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Însă, uneori, pot să apară contradicții uh, în mintea unor funcționari sau unor, funcțion unor agenți de poluție care ar putea să acționeze în detrimentul unuia sau altuia dintre aceste elemente ale ecuației libertate și securitate. Iată de ce uh, libertatea și securitatea Uh, sunt uh, și ele în centrul atenției ombudsmanului, pentru că acesta trebuie să vegheze ca securitatea să fie uh, asigurată, dar libertatea să nu sufere. Cred că este vorba de o provocare care a apărut de sute de ani și care va continua în sistemele noastre politici la nivel național, regional, european și noi am creat instituții care sunt deosebit de vigilente și tocmai uh, politicienii europeni sunt tot timpul supuși unei presiuni de a nu uh, sacrifica prea mult uh, securitatea sau libertatea după caz. În sfârșit, ați subliniat încolcarea drepturilor minorităților și înțeleg că sunteți foarte sensibilă să nu zic îngrijorată, în ceea ce privește aceste respectarea drepturilor minorităților. Eu știu ce se întâmplă în țara mea, în Belgia, unde există foarte multe minorități, uh, trei uh, minorități și totdeauna situația este clară. Cunosc multe despre acest subiect și sunt foarte angajat în acest sens. În timp de 9 ani am fost întotdeauna foarte atent ca să fie respectate minoritățile. Dar, bineînțeles, există minorități cum ar fi uh, persoane cu dizabilități sau minorități rațiale sau de gen, minorități lingvistice. Iată, uh, lucruri care m-au preocupat timp de 9 ani și aș dori ca și la nivel european să continui să fiu activ pe acest uh, teren. Președinta, da, îmi cer scuze, dar ar trebui să vă grăbiți să terminați pentru că am depășit deja timpul. Da, mulțumesc, doamna Paliadeli. Cum să accelerăm procesul anchetelor și mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. <clears throat> pentru că nu vreau să vorbesc aici numai de niște idei frumoase și fără nimic concret. În primul rând recunosc că, după cum am spus înainte, că acest lucru s-a dovedit deja că am ajuns la durata medie de 12 luni, acum e 13 luni, se va ajunge la 12. 12 luni, de, de altfel e durata prevăzută în articolul 226 și 228 de funcționare a Comisiei Europene și de asemenea și la nivel național 12 luni e un termen rezonabil. Dar acum cum să ajungem la aceste 12 luni? La asta m-am referit în, ultimul, în ultima parte a intervenției mele. Deci prin utilizarea and simplified handling procedure. Where is the link? Utilizarea accentuată sporită a consensului. Uh, și eu am uh, procedat așa în Belgia, prin o atitudine mai flexibilă. Astfel câștigăm, putem câștiga mult timp care, împreună cu personalul avut la dispoziție, poți să te dedici uh, mai mult și mai bine anchetei. Deci e important să, vezi, să identifici exact uh, cum, uh, se pot, cum pot fi analizate mai flexibil, cât mai flexibil aceste plângeri, pentru a câștiga cât mai mult timp. Așa am procedat eu în țara mea și așa cred că poate fi procedat și la nivel european. Doamna Auken. Nu, doamna Harkin. Mă scuzați, doamna Auken, vă răspunde și dumneavoastră. Mă scuzați că am pronunțat greșit, doamna Harkin. Mi-ați adresat uh, multe întrebări. Nu știu dacă am înțeles bine pe prima, e vorba de dreptul clasic și de noile provocări. Atunci, permiteți-mi să trec direct la cea de-a doua. Europe is based in two main legal systems. Sigur, în Europa sunt două sisteme de drept uh, principale, mm, cel continental și cel anglosaxon. Și cel continental. Cred că acestea sunt complementare, după cum am spus adineauri. În Belgia am aplicat uh, sistemul anglosaxon și vă pot asigura că a fost dificil să conving Parlamentul și politicienii sau oamenii de știință că trebuie introduse elemente în dreptul anglosaxon în dreptul național belgian, dar eu am considerat că ar fi foarte util să facem acest lucru. De aceea eu cred în complementaritate, complementaritatea acestor două sisteme de drept și câteodată am impresia că trebuie să acordăm mai mult spațiu acestor două sisteme atunci când rezolvăm unele plângeri. Și și din păcate n-am timpul să intru în detalii, dar o să vă spun că în Europa e a treia generație de ombudsman acum, a fost generația din anii 70, a fost prima generație din țările scandinave, apoi după dictatori, după prăbușirea dictatorilor în țările de la Mediterană și apoi după căderea zidului de Berlinului. Toate aceste generații au avut priorități diferite, diverse moduri de a acționa, dar sunt, reprezintă o experiență foarte utilă și din nou și aici se aplică principiul complementarității. Eu, eu voi fi un ombudsman pentru întreaga Europa, unde două sisteme de drept majore uh, conviețuiesc și sigur că voi acționa conform principiului complementarității. Definiția mea de a administrație defectuoase. Când primul ombudsman a propus Parlamentului în nu mai știam aici undeva a scris, cred că 97 sau 96 a propus definirea administrației defectuoase, a spus că aceasta ar trebui să însemne încălcarea unei reguli sau principiu caracter obligatoriu. Și încă de acum 14 ani nu am fost de acord cu domnia sa și am scris că nu, ar trebui o definiție mai largă. Aceasta ar trebui să se refere la încălcarea unei reguli, nu neapărat cu caracter obligatoriu, a unui principiu, imediat, chiar dacă nu are caracter obligatoriu. Asta nu înseamnă că administrația defectuoasă înseamnă ilegalitate, neapărat. Nu întotdeauna lucrurile stau așa. De aceea trebuie să avem un concept mai cuprinzător, o definiție mai cuprinzătoare. Și acum Aș răspunde la întrebarea privind cooperarea între Comisia de Petiții și Ombudsmanul European. Make it very clear. I think, because I... Vreau să spun lucrurilor pe nume. M-am referit la instituția acest, istoria acestei instituții încă de la început. Cred că cooperarea între Ombudsmanul European, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului și a făcut și domnul Diamanduros și Comisia dumneavoastră, a fost una excelentă și s-a îmbunătățit uh, de la an la an Nu, acum nu vreau să critic nimic, din contră. Country. Uh. Cred că lucrurile se petrec mai bine decât în multe țări, deci la nivel național, ar putea fi chiar un exemplu de urmat în unele state membre. Dar ce am spus eu, și de altfel am văzut, doamna Paleadelica și dumneavoastră a spus același lucru, uh, că în cazurile de suprapunere între activitatea ombudsmanului și comisia dumneavoastră, am putea coopera mai mult și mai bine pentru a, tocmai a evita aceste situații și cred că am putea să găsim din ce în ce mai mult dosare sau probleme, plângeri în care să existe o competență colectivă și că ar trebui să facem mult mai multe schimburi de informații. când ne ocupăm de aceleași probleme. Mrs. Auken, sorry. Și acum, doamna, întrebarea doamnei Auken. Și a fost o întrebare foarte importantă de altfel, eh, cu, de natură juridică. Și vreau să vă spun că ombudsmanul european are dreptul să evalueze modul în care Comisia Europeană a utilizat articolul 226 și 228. Prin asta nu vreau să... Sigur, a spus că nu numai din punct de vedere procedural, ci și pe fond. Ombudsmanul poate evalua această, această activitate și eventual cazurile în care Comisia nu își utilizează competențele conferite de aceste articole. Dar nu spuneam că ombudsmanul ar trebui să controleze dacă Comisia Europeană utilizează aceste competențe conferite de articolele 226 și 228 și memorandumul de înțelegere între Ombudsmanul European și Comisia de Europeană, privind articolele 226 și 228, spune foarte clar că Comisia Europeană are puterea discreționară de a utiliza sau nu puterile conferite prin 226. Putere care poate fi criticată, dar a fost aprobată de Curtea Europeană de Justiție. Și lucrurile trebuie să rămână așa. Ce spun eu este că Sigur, și până acum s-a acționat ca atare. Dacă citiți rapoartele ombudsmanului, vedeți că e competent și pe fond, se evalueze și pe fond mm, aplicarea prevederilor articolului 226 și e foarte simplu. Nu? Ombudsmanul, de exemplu, poate să spună că Comisia nu a acționat rezonabil în utilizarea sau neutilizarea puterilor conferite de 226. Și aici e vorba de un principiu fundamental, principiul caracterului rezonabil, cunoscut bine în Belgia, un, o instituție care are, conform unei legi, dreptul de a utiliza o putere, trebuie să o utilizeze în mod rezonabil, că nu înseamnă că poate să o folosească discreționar lucru confirmat în jurisprudența națională și internațională că modul în care mm, organismele publice își utilizează puterea trebuie să aibă un caracter rezonabil. Și sigur că și ombudsmanul poate face acest lucru, tocmai pentru a evalua dacă articolele 226 și 228 au fost utilizate corespunzător. Deci nu, nu e vorba numai dacă ați răspuns rep, rapid sau nu, ci nu doar în ce, este, în ce privește uh, caracterul administrativ, ci și în legătură cu modul în care comisia a acționat, dacă a acționat în mod rezonabil sau nu. Domnul Salavracos, uh, din păcate, a părăsit sala, dar trebuie să răspund întrebării și cred că deja am făcut-o, spunând că eu nu cred că există vreo tensiune între comisia dumneavoastră, doamna președinte, și o, instituția ombudsmanului european. Și cred că de 14 ani lucrurile au stat uh, tot așa. Noi, din potrivă, trebuie să ne sporim cooperarea. Mulțumesc, președinta, da, mulțumesc. Cred că putem acum să trecem la procedura cash de ai, dar uh, foarte rapid, uh, pentru că doar doar un coleg a, dori, a cerut să ia cuvântul pentru un minut și apoi pentru răspuns un alt minut. Vă rog. Houden, eh, als ik de heer Monet zo hoor, dan heb ik... Mulțumesc, eh, doamna președinte. Foarte pe scurt, când eh, l-am auzit pe domnul Monet, și aici vorbesc neerlandeză pentru că mă pot înțelege perfect, am impresia că are un program de tip Obama, deci mă întreb cum o să conlucrăm dacă asta este la Strasburg, într-o izolare splendidă și uh, la Bruxelles aveți o poziție mai puternică. Eu am lucrat în cabinetul domnului comisar Calas pentru administrație, m-am ocupat de administrație, am lucrat cu mediatorul european și am încercat de multe ori să găsim soluția amiabilă. De multe ori am fost de acord cu mediatorul, cu ombudsmanul, dar serviciul juridic al comisiei spunea nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, dintr-un motiv sau altul și până la urmă se comporta cum se comportă Vaticanul ca să-și păstreze privilegiile. Deci a spune că sunteți o instituție foarte puternică și e dificil de reformat. Și când vorbiți noastră de o reformă venită din exterior, mi se pare foarte complicat. Întrebarea concretă ar fi cum, ce rol credeți că veți juca față de mass media? Ați spus că veți fi foarte prezent în mass media, pentru că cetățenii nu știu exact ce face uh, ombudsmanul, veți avea o atitudine energică, sigur, dar în activitatea de zi cu zi, cum, trans, cum veți transmite mesajele în mass media ca cetățeanul să aibă o imagine mai bună a ombudsmanului? Mulțumesc și dacă veți fi ales, vă urez succes în, reform, în reformele acestea de tip Obama pe care le anunțați. Președinta, da, domnul Iar, domnul Iar a cerut cuvântul, îmi pare nu-l văzusem. Uh, die, die Frage, uh... Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, a, voi pune o întrebare cumva înrudită cu cea precedentă. Cred că atunci când cetățenii au impresia că ombudsmanul îi poate într-adevăr uh, uh, uh, ajuta, că cineva îi ia în serios, sigur că numărul de plângeri va crește. Bine, câteodată, da, cetățenii pot spune, da, păi toate acestea durează prea mult și nu are sens să mă adresez ombudsmanului, dar dumneavoastră a spus că e important exact acest lucru, ca durata uh, să nu fie prea îndelungată și ca cetățeanul să se simtă într-adevăr luat în serios. Ei bine, întrebarea ar fi următoarea. Credeți că pe plan legislativ trebuie modificate lucrurile pentru mai multă celeritate și aveți nevoie de ajutorul Parlamentului pentru a face acest lucru? Pentru că și noi avem ca obiectiv să reducem cât mai mult timpii procedurali. Sigur, și timpii de analiză a, a petițiilor este esențial pentru noi, dar cetățenii au dreptul la un răspuns și un răspuns responsabil într-un termen rezonabil. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc, spune doamna președintă, și acum are cuvântul domnul Mone pentru un răspuns. Bedankt voor eh, uw vraag. Ehm, Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Uh, se pare că programul meu este deja prea ambițios, dar eu cred că e nevoie de ambiție pe acest post. Uh, așa cum am spus, uh, de ani de zile lucrez cu diverse instituții europene în linia mea de activitate și știu uh, cât de ce, ce rol important uh, știu cât de mult rezistă reforme acestei instituții europene și știu că mai ales la nivel european, de multe ori uh, funcționarii europeni, instituțiile europene nu sunt uh, pentru modificările aduse modului de funcționare. E adevărat, dar toate acestea sunt uh, realități ale instituțiilor, iar la nivel național lucrurile se desfășoară ca întotdeauna. Ombudsmanii trebuie să ceară în continuare mai multă schimbare, mai multă transparență, să lupte pentru aceleași idealuri. În uh, ultimii 9 ani acest, uh, acestea au fost idealurile mele. Nu o să reușesc să rezolv totul de pe o zi pe alta și am înțeles, din exper- am învățat din experiență că trebuie să fii perseverent, fiindcă doar așa putem uh, obține schimbări pe termen mediu sau lung și numai așa ne putem atinge obiectivele. Așa cum spuneam, aceste lucruri nu se pot întâmpla peste noapte. Mi s-a adresat o a doua întrebare, și anume cum cum, uh, care va fi relația mea cu mijloacele de comunicare, cu mass media. Eu um, urmez exemplul uh, mai multor țări, Austria, Belgia, Olanda, unde mediatorul european, ombudsmanul european, are acorduri foarte clare cu mass media pentru a, a își face, a dat dovadă de mai multă transparență și a-și face uh, publică activitatea sa. Eu nu o să organizez zilnic conferințe de presă, bineînțeles, nu-mi doresc acest lucru, ci doresc să se instituționalizeze un program, programe uh, prin care uh, ombudsmanul să se bucure de mai multă vizibilitate în mass media și acest lucru se întâmplă deja în unele țări. Uh, îmi pare rău că nu am prea mult timp la dispoziție, n-am decât 30 de secunde la dispoziție. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, vreau să vă spun. Ar putea să fie foarte greu să creăm o perspectivă în momentul în care uh, aceste perspective nu sunt respectate. Eu, ca mediator în, Belgi- în Belgia, mi-am dat seama că până la urmă nimeni nu e perfect și uh, adesea lucrurile pot fi dificile. Așa cum am spus, e nevoie să conlucrăm pentru a uh, pentru a-i face pe cetățeni să fie mai conștient de drepturile pe care le au, dreptul de a apela la ombudsman și în același timp trebuie să desfășurăm programe pentru a ne asigura că cetățenii europeni nu fac apel la mediatorul european în chestiuni care nu țin de competențele acestuia, fiindcă altfel ne-am îngreuna activitatea. Trebuie să existe o cooperare, o coordonare. Aceste lucruri sunt cruciale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Monet. Am încheiat audiera. Vă salutăm. Mai avem uh, câteva minute la dispoziție pentru a încheia reuniunea noastră. După cum știți, Comisia noastră nu are datoria și nici competența de a lua o hotărâre sau de a face o evaluare. Așadar, la încheierea acestui maraton, noi vom putea transmite președintelui Parlamentului procesul verbal al acestor audieri cu toate luările de cuvânt și tot ceea ce s-a spus în uh, cursul audierii celor trei candidați la funcție de ombudsman european. Dacă nimeni nu mai are nimic de spus, putem încheia reuniunea noastră luându